Colleagues, I think it's time to start. We know that there are some petitioners that are on their way. Dragi colegi, reluăm. Știm că sunt deja în Parlament, în clădirea Parlamentului, uh, petiționarii, dar acum trebuie să adoptăm proiectul de ordine de zi. Punctul 24, petiția 307, va fi luată în discuție înainte de punctul 20 ca prima petiție a cetățenilor britanici care și-au reședința într-un stat membru. Punctul 22 va fi abordat după amiază și cu acestea cred că putem adopta ordinea de zi dacă sunteți de acord. Bun, mulțumesc. Am câteva anunțuri să vă împărtășesc. Mai întâi de toate sunt foarte bucuroasă să urăm bun venit doamnei Fanny Fontaine, la, care are experiență de la alte comisii, în special Comisia de Mediu și cu atât mai mult cu cât avem foarte multe petiții în domeniul acesta, ne va fi foarte utilă și e, e foarte e foarte la timp prezența dânsei în uh, rândurile noastre să ne întărească componență. Deci vă rog să-i urăm bun venit lui Feni. Most welcome and I hope everybody will be nice to you. Members... Bun. Aș dori să vă informez de asemenea că nu, nu va fi interpretare în limba daneză la sesiunea de după amiază, pentru că pur și simplu nu există interpreți de limba daneză disponibili uh, după amiază. Există un eveniment, un eveniment de nivel înalt cu privire la migrație pe care domnul președinte Tajani îl organizează după amiaza, foarte la moment, ca să zic așa. Deci, aceia care vor interpreta în daneză, ceea ce pot să facă, le sugerez, să uh, mute pe canalul 11 de limba suedeză, care se aseamănă foarte mult cu limba daneză. Nu avem diverse astăzi, însă avem niște puncte foarte interesante pe ordinea propriu-zisă de zi. Primul dintre ele va fi cel pe care îl vom aborda, și anume prezentarea studiului cu privire la impactul Brexit în ce privește drepturile petiționarilor, competențele, responsabilitățile și activitățile Comisiei pentru Petiții. Studiul este realizat de doamna profesor Eleanor Spaventa, care îi voi da cuvântul în dată. De asemenea, v-aș prospăta un pic memoria. În cadrul comisiei noastre, în anul care a trecut, am primit cam 140 de petiții cu privire la referendumul care a avut loc în Regatul Unit, acum aproape un an, pe 23 iunie anul trecut, cu privire la consecințele și la negocierile care au început chiar săptămâna aceasta, luni, între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Temele petițiilor primite sunt destul de variate, destul de diferite, însă majoritatea vizează problemele cetățenilor. Astăzi vom auzi ce au de spus petiționarii înșiși în legătură cu situațiile și îngrijorările lor, se vor organiza discuții în cadrul comisiei noastre. Noi ne vom ocupa de subiectul acesta al Forumului pentru Cetățeni la momentul oportun. Nu vom putea însă să le oferim astăzi niciun răspuns definitiv uh, petiționarilor. Avem uh, comisia prezentă și pe reprezentanța permanentă a Regatului Unit la Uniunea Europeană. Voi vom asculta pe toți petiționarii și apoi urmează o dezbatere. Ei ne-au promis cu toții să transmită mesajele echipelor de negociere. În această dimineață vom auzi întâi punctele de vedere ale experților, apoi vom auzi un mesaj video al domnului Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene, apoi o vom auzi pe doamna Danuta Hübner, care este membru al Parlamentului European, al Comisiei pentru Brexit și care, după cum știți, este și președintele Comisiei pentru AFCO. Și apoi vom da cuvântul petiționarilor pentru a afla care sunt temerile și problemele dumnealor și tot pe domniile lor îi vom auzi și după amiază. Dar vom începe acum cu studiul pe care comisia noastră l-a comandat. Iată cum arată documentul. Vi-l recomand cu toată căldura, îl aveți și în sală, la intrare. Așadar, acum îi dau cuvântul expertei noastre, doamna Eleanor Spaventa. Um, thank you very much and thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o astăzi și pentru că m-ați invitat să scriu acest studiu în momentul în care mi s-a lansat această invitație de a redacta acest uh, studiu era vorba de o reacție la o petiție trimită, primită aici la PETI în legătură cu uh, Brexit. Ne-am concentrat pe drepturile electorale, pe dreptul de petiție, pe cetățen, uh, inițiativa cetățenească, pe ombudsman, însă majoritatea studiului vizează drepturile cetățenilor. Și asta a reflectat petițiile pe care le-am primit la începutul acestui proces. Și se vorbește atât despre situația drepturilor cetățenilor britanici în cele 27 state membre, cât și viceversa, europenii din Marea Britanie. Am încercat să identificăm riscurile care ar putea să apară și să fie luate în calcul de către instituții uh, în momentul în care se negociază în acest sens am arătat care ar putea fi punctele de vulnerabilitate în legătură cu drepturile cetățenești în cursul acestor um, discuții, în legătură cu franciza electorală. Anumite petiții s-au plâns de faptul că cetățenii britanici care rezidează mai bine de 15 ani în Uniunea Europeană uh, nu au dreptul de vot în țara respectivă și anumite petiții s-au plâns în general de aceste aspecte, în mod mai general. Cetățenia europeană, se știe, este doar un statut adițional, iar dreptul de vot uh, este o prerogativă exclusivă a unui stat național. Uniunea Europeană nu poate face, să, nu poate face nimic, având în vedere cele conferite de tratate, ca și prerogative. Este foarte clar că în aceste condiții cetățenii britanici nu vor mai putea să voteze pentru Parlamentul European, iar uh, cetățenii UE din Uniunea Europeană își vor menține acest drept, dar el va fi transmis de decât dinspre un drept conferit, uh, dreptul uh, um, comunitar, către un drept consfințit prin dreptul național al cetățenului respectiv. Adică un cetățean european uh, va putea vota la alegerile europene în Regatul Unit numai dacă țara lui îi permite să facă așa ceva. Uh, cetățenii britanici în cele 26 sau 27 de state membre, nu știu ce se va întâmpla cu Irlanda, vor pierde uh, dreptul de a vota la alegerile locale, regionale, ca și la alegerile europene, cu excepția cazului când statul membru respectiv le oferă această posibilitate. Există o, o excepție pentru că, conform aranjamentelor uh, actuale, uh, cei din Irlanda pot să continue să voteze pentru alegerile, alegerile locale din Regatul Unit, dar și pentru cele europene în Irlanda, așadar. Uh, în ce privește dreptul de petiție, ombudsmanul și inițiativa cetățenească, vom vedea că există o, o serie întreagă de variații în materie de drepturi conferite cetățenilor britanici în statele europene. În aceste condiții, acești cetățeni vor putea să-și mențină dreptul la petiție, să trimită plângeri ombudsmanului, pentru că asta se garantează tuturor eh, celor care au reședință în eh, Uniunea Europeană, însă vor pierde dreptul de a participa la inițiativa cetățenească europeană, pentru că acesta nu este conferit decât cetățenilor europeni. Cetățenii europeni din Regatul Unit își vor menține toate drepturile, deși eficacitatea acestor drepturi ar putea să fie mult redusă. Marea întrebare rămâne în legătură cu statutul limbii engleze ca și limbă oficială conform tratatelor de după Brexit și cât privește cetățenia um, și inițiativa cetățenească, majoritatea acestor uh, texte sunt uh, totuși trimise în limba engleză din motive ușor de înțeles și atunci există uh, posibilitatea ca această cetățene- inițiativă cetățenească să-și piardă din uh, eficacitate, pentru că multă lume are obiceiul de a trimite astfel de plângeri sau inițiative în limba engleză. Acum, dreptul de reședință a cetățenilor britanici în Uniunea Europeană și viceversa. Nu am propus soluții pentru că acestea sunt uh, în negociere, însă am încercat să identificăm și să clarificăm riscurile aferente. Comisia a publicat propria agenda de negocieri pentru cetățenii Uniunii Europene, este una foarte cuprinzătoare și asta e foarte bine pentru că își, menține, își propune să își menține drepturile uh, integral pentru uh, toți cetățenii săi în Regatul Unit, iar Regatul Unit, pe altă parte, încă nu și-a publicat poziția în legătură cu aceste drepturi. În ce privește ce se va întâmpla după Brexit aici, să nu uităm că avem mai multe tipuri de reședință conform dreptului comunitar. Reședința pe termen scurt, pe care nu o abordez în studiu, între 0 și 3 luni, care nu presupune niciun fel de condiții se va întâmpla cu acestea depinde foarte mult dacă se va ajunge la un acord în legătură cu libera circulație și călătorie între Regatul Unit și celelalte țări europene, etc. Cea mai importantă, uh, totuși, categorie și mai vulnerabilă după Brexit de cetățeni sunt cei care pot să solicite o reședință pe termen mediu, de la 3 luni până la 5 ani. Acest tip de eh, reședință sau de ședire se acordă respectând niște condiții și uneori această eh, reședință pe termen mediu duce la o reședință sau ședere permanentă și eh, deoseori ea practic uh, înseamnă că se dau niște drepturi aproape echivalente cu cele ale unui uh, cetățean din țara respectivă, deci nu mai sunt condiții în acest sens. Aș dori să văd care sunt uh, drepturile cetățenilor migranți UE în Regatul Unit, care ar fi limitele acestora și E vorba de libertate de circulație, de reședință și de tratament egal. Ei nu pot să facă obiectul unei discriminări pe baza apartenenței la o cetățenie sau alta. Ei au drept uh, lărgit de reunificare familială, care din ce în ce mai mult înseamnă mai mult decât ce se poate invoca în dreptul național și asta se întâmplă mai cu seamă, seamă în Regatul Unit, unde dreptul de reunificare familială este mult mai uh, restrâns decât cel conferit de legislația europeană. Au dreptul de asemenea să se întoarcă în statul membru de origine, inclusiv să-și aducă familia cu ei mm, în aceste condiții și asta este important pentru că există un pericol ca cetățenii britanici care s-au dus în Europa și vor să se întoarcă înapoi cu familia, s-ar putea să își piardă anumite drepturi. Cetățenii europeni au o protecție lărgită împotriva expulzărilor, deși uh, am aflat că nu, lucrurile, lucrurile nu sunt așa de perfecte totuși și în anumite cazuri foarte limitate, pe care nu mă voi concentra, cetățenia Uniunii poate să fie în mod excepțional folosită sau invocată uh, împotriva propriei naționalități sau cetățeniei acordate de propriul stat. Cum se întâmplă lucrurile în lumina dreptului european și vă prezint aici o versiune simplificată. Practic, pentru ca un cetățean să poată să aibă reședință în alt stat membru decât cel al propriei naționalități, trebuie să uh, îndeplinească mai multe condiții, ori să fie activ economic, ori să fie independent din punct de vedere economic, așa cum se spune. Activ din punct de vedere economic sunt cei care fie că lucrează, fie că sunt uh, independenți. Ce înseamnă un lucrător uh, în dreptul european? Avem o definiție cât se poate de generoasă. Oricine uh, are o activitate reală, autentică, um, um, de muncă, pot, uh, pot să fie aici și oameni care lucrează cu norm, jumătate de normă și oameni care lucrează foarte puțin, chiar și trei ore pe săptămână. Uh, jurisprudența CEJ a confirmat că și aceștia sunt lucrători. Și acești oameni cu normă, jumătate de normă și cei care lucrează cu contracte cu zero ore sau cu contracte precare, aceștia totuși sunt supuși unui risc real în cadrul Brexit, pentru că știm că totuși statele membre uh, de fapt nici măcar nu respectă jurisprudența Curții Europene de Justiție. Nu există uh, <clears throat> un minim de ore cerute. Aici trebuie spus și pentru cei care își deschid propria afacere nu există un prag minim de investiții. Asta înseamnă că cei care vin de Regatul Unit uh, și vor să se stabilească în Franța nu trebuie să demonstreze că își încep o afacere și că bagă niște bani inițial echivalenți cu o anumită sumă iar uh, cei care sunt independenți din punct de vedere economic au drepturi egale. Uh, a, mă refer în continuare la acești lucrători care vă spuneam, chiar dacă lucrează foarte multe ore pe săptămână, tot pot să invoce acest statut de lucrător european și chiar și femeile. Acum, uh, cei independenți din punct de vedere economic, adică studenții, pensionarii, oamenii care nu sunt activi economic pentru ca ei să poată să aibă drept de ședere într-un stat membru european, aceștia trebuie să aibă resurse suficiente și o acoperire, asigurări de sănătate suficient de bună. Asta include studenții și foarte important pentru britanici din străinătate, aici intră și categoria pensionarilor. Conform coordonării asigurărilor sociale, pensionarii nu trebuie să aibă o asigurare specifică de sănătate pentru că ea este plătită de statul membru respectiv. În Regatul Unit, uh, pensiile de stat sunt mai scumpe decât cele private. Mă refer uh, nu la pensii, ci la asigurare de sănătate pentru pensionari. Dreptul de ședere legal Uh, este legat clar de o asigurare de sănătate completă. Mulți nu știu lucrul ăsta. Uh, asta pentru a împiedica acel turism medical. Dar statele membre, de fapt, uh, nu efectuează inspecții neapărat pentru a verifica dacă toți cetățenii care cer ședere au și asigurările de medicală, s-ar putea ca lucrurile, lucrurile să se schimbe după Brexit. În, acum uh, mă voi opri asupra situației cetățenilor britanici în uh, Uniunea Europeană, a celor 27 de state membre. Și apoi voi vorbi despre cealaltă categorie, europenii în Marea Britanie. Este foarte clar că eu nu subestimez situația dificilă pe care vor traversa europenii din Regatul Unit, dar totul va depinde de uh, dreptul britanic, ce se va întâmpla cu acești cetățeni europeni acolo, pe când situația e diferită pentru britanicii care uh, au reședință în Europeană. Aici intrăm în dreptul european. Uh, în primul rând, nu există precedente, asta este clar, nu avem jurisprudență, nu avem niciun fel de cadru care ar putea să ne orienteze. Și există două posibilități. Atunci când ne gândim la cetățenii britanici care s-au mutat într-un stat membru, sunt de bună credință și își exercită drepturile conform celor care sunt, le sunt acordate și la un moment dat se trezesc că nu mai au această protecție a drepturilor lor. Și atunci există două posibilități sau două moduri de gândire. În primul rând, să ne gândim la acești cetățeni britanici ca foști cetățeni europeni și că fosta lor cetățenie europeană poate să fie folosită pentru a le evalua drepturile în prezent. Asta ar putea să fie o posibilitate, iar o altă posibilitate menționată de mai mulți experți este uh, aceea că aceste persoane dintr-o dată trezesc că devin uh, cetățeni din țări terțe, dintr-o țară terță și că poziția lor este mai proastă decât uh, înainte. Eu am zis că ar trebui să ne gândim la acești cetățeni britanici ca foști cetățeni europeni. Nu intru în detalii de ordin juridic, dar cred că în lumina dreptului european cetățenii um, britanici, ca foști cetățeni europeni, pot să-și mențină majoritatea drepturilor conferite lor prin directiva respectivă. O să încerc să subliniez aici de ce acest lucru este foarte important, acest statut și uh, vedeți în studiu există o serie de tabele care arată schimbarea de situație sau de optică în funcție de ce uh, categorie poate să fie invocată pentru acești cetățeni britanici care s-au mutat în Europa. Cât privește cetățenii britanici din Uniunea Europeană, dacă au un statut special, își mențin dreptul de muncă, dreptul de ședere și de a avea o afacere, nu vor avea cerințe minime de venit care să le fie impuse, însă va exista o problemă pentru studenți și pentru pensionari și asta deoarece dreptul pensionarilor de a avea o reședință în alt stat membru este înlesnit prin coordonarea uh, caselor de asigurări sociale. Și dacă nu există așa ceva, atunci pensionarul respectiv nu mai va mai fi acoperit uh, de sistemul de sănătate britanic. Cât privește studenții, și aici apar probleme, pentru că majoritatea studenților și se întâmplă că eu predau într-o universitate și știu asta, mulți studenți nu știu că au nevoie de o asigurare medicală completă. Ei stau într-un stat membru, dar nu știu că au nevoie de o asigurare medicală cuprinzătoare. Bun, asta poate nu e o problemă pentru uh, Uh, studenții de la facultate propriu-zis, dar mai greu pentru cei de la doctorat care au familii, au copii și care au alte obligații. Dacă sunt tratați ca și foști cetățeni UE, atunci acești cetățeni britanici uh, își mențin uh, libertatea sau egalitatea de tratament um, cu ceilalți și ar putea de asemenea împreună cu familiile lor uh, să călătorească fără vize cu familiile lor în Uniunea Europeană. Și asta este important pentru cetățenie. Iar e, uh, dreptul lor de ședere poate fi calculat pentru a li se acorda eventual dreptul permanent de reședință. Eu uh, mă ocup de cetățenie și pentru mine aceștia sunt foști cetățeni uh, ai UE, dar dacă Curtea Europeană de Justiție va statua altfel și le spune că sunt țări, uh, cetățeni dintr-o țară terță și că își pierd statutul pe care i l-au conferit tratatele, atunci uh, pentru uh, ei situația nu va fi prea roză, pentru că cetățenii britanici vor fi supuși unor alte legi privitoare la imigrație în statele membre și voi menționa asta mai mult la sfârșitul studiului, studiului s-ar putea să li se ceară vize, venituri minime, iar cetățenii necalificați, lucrători necalificați, vor fi mai cu seamă vizați cei care au contracte precare, cei care câștigă foarte puțin și ei vor fi mai vulnerabili și în anumite state membre, uh, auto-antreprenorii s-ar putea nici să nu primească uh, Uh, viza doar dacă sunt foarte bogați, iar uh, egalitatea de tratament va depinde total de legislația națională și să nu uităm că sunt oameni care s-au mutat într-o țară în condițiile în care erau atunci cetățenii europeni. Deci nu că s-au mutat după Brexit. Eu cred că ar trebui ca ei să fie uh, protejați pentru că despre asta este vorba în contextul cetățeniei europene. S-ar putea ca lor să i se ceară vize uh, ca și pentru cei din care nu sunt în spațiul Schengen și după 5 ani de reședință să se facă o tranziție uh, către sistemul actual acordat uh, cetățenilor din țările terțe pentru reședința pe termen lung. Orice s-ar întâmpla, cred că există riscuri specifice pentru toți cetățenii și cred că aceste recomandări de politici se uh, aplică tuturor cetățenilor, inclusiv celor europeni din Regatul Unit. Perspective. În primul rând, din perspectiva cetățeniei, și Comisia a spus acest lucru foarte clar, este vorba de migrația care are loc înainte de data la care iese Uniun, uh, Regatul Unit din Uniunea Europeană. Înainte se vorbea despre limitarea acestui drept la notificarea articolului 50, însă din perspectiva jurisprudenței europene, este dificil de justificat un astfel de, o astfel de abordare. Ce trebuie să facă instituțiile? Trebuie să definească în mod foarte clar ce înseamnă un muncitor. Într-un studiu diferit, pe care l-am organizat cu colegii mei pentru DG Ocupare de la Comisie, am constatat că multe state membre nu urmează linia directoare actuale pentru statutul de muncitor, cele care au fost uh, agreate de Curtea de Justiție. Multe state membre refuză să confere statutul de muncitor persoanelor cu jumătate, care lucrează cu jumătate de normă sau care nu îndeplinesc un anumit număr de ore de muncă. Este foarte important în ceea ce privește Brexit. Dacă nu se recunoaște statutul muncitorilor actual cu jumătate de normă, în condiții atipice sau cu contractele cu zero, cu zero ore, dacă persoanele acestea nu primesc un statut post-Brexit, atunci vor pierde orice statut au. Situația este gravă la ora actuală în Uniunea Europeană, dar ar fi și mai gravă în situația Brexitului. Dacă un cetățean se mută într-un alt stat membru și el nu are statutul de muncitor. În momentul în care apare, în care se desfășoară Brexit, în care se întâmplă Brexit, atunci ei nu vor mai avea niciun fel de statut. În legislația europeană există o metodă prin care se menține statutul de muncitor dacă se ajunge în șomaj. Problema este că pentru a se menține acest statut, persoana trebuie să se înregistreze la un birou de șomaj. Unii cetățeni știu acest lucru, dar, mul- dar mulți nu. Poate că îți termin jobul în iunie, te duci în vacanță, te întorci în septembrie și atunci vei mai căuta un alt loc de muncă. Pur și simplu, poate că nu ai intenția de a cere șomaj acolo unde se acordă, se poate acorda. Pentru mine este important să înțelegem că a nu se înregistra la un birou de șomaj nu ar trebui să afecteze situația cetățenilor de după Brexit, pur și simplu pentru că cetățenii nu știu aceste lucruri. Ele, cetățenii trebuie să facă acest lucru doar dacă trebuie să se înregistreze la un birou de șomaj. Practic, ar fi pedepsite anumite persoane. responsabilitățile de îngrijire trebuie luate și ele în considerare. La ora actuală, dacă, e, dacă îngrijești copii sau persoane în vârstă, atunci statutul tău s-ar putea să se schimbe. Este incorrect. Acest lucru ar avea și implicații în ceea ce privește egalitatea de gen, pentru că știm că majoritatea persoanelor care se îngrijesc de copii sau de persoane în vârstă sunt femei. În opinia mea, lipsa de asigurări um, de sănătate cuprinzătoare nu ar trebui să se, nu ar trebui luată în considerare, nu ar trebui să se facă o evaluare a acestei situații. Pentru că există cardul european de asigurări de sănătate, există cetățenia Uniunii, există libertatea de mișcare și eu cred că am creat așteptarea în rândul cetățenilor ca ei să nu aibă nevoie de așa ceva. Trebuie să avem mare grijă cu penalizarea cetățenilor care, cu bună credință, s-au mutat în alt loc și pur și simplu nu știau despre aceste cerințe. Comisia a mai clarificat un lucru. Comisia dorește să apere membrii familiei cetățenilor europeni. Să nu uităm acest lucru în decursul negocierilor. Dacă ești căsătorit cu un cetățean al unui stat terț sau cu o persoană fără activitate economică, este crucial să se mențină dreptul de eh, reședință. Să ne uităm de asemenea că vor fi afectați mulți copii. Interesul superior al copilului, inclusiv dreptul copilului la educație, trebuie să fie luate toate aceste elemente în cont, în considerare va fi o problemă foarte mare și am constatat deja acest lucru în Regatul Unit în ceea ce privește cererile pentru reședință permanentă. Este vorba de dovezile cerute cetățenilor pentru ca aceștia să-și dovedească statutul. Da, sunt oameni norocoși care au uh, un uh, loc de muncă, de exemplu există uh, multe informații cu privire la locurile mele de muncă în uh, bazele de date de la primărie, însă nu este cazul pentru toată lumea. Deci trebuie să fim mari, foarte atenți cu privire la ce fel de informații cerem. Iar procedura trebuie să fie cât mai uniformă. Statele membre nu trebuie să aibă o marjă de manevră. Știm că anumite state membre ar putea fi mai eficiente, iar altele mai puțin eficiente. indiferent ce hotărâm în ceea ce privește dovezile pe care le cerem, trebuie să le permitem cetățenilor să-și poată dovedi statutul prin orice metode posibil, chiar metode la care noi nu ne-am gândit și asta ar trebui să fie norma în general în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă cu cetățenii europeni aflați în Regatul Unit? Vreau să subliniez faptul că asta s-ar întâmpla în lipsa unui acord și eu sper că nu se va întâmpla ceea ce se află pe acest diapozitiv. Regatul Unit nu se află într-o situație foarte simplă și eu vă vorbesc din perspectiva unei persoane care lucrează la universitate. Universitățile din Regatul Unit angajează foarte mulți uh, cetățeni europeni, printre care mă număr și eu. Regatul Unit ar putea hotărâ să ne acorde tuturor un permis automat de muncă. Chestiunea aceasta ar putea funcționa sau nu ar funcționa foarte bine pentru persoanele ca mine, de exemplu, care au un contract permanent. Ar fi mult mai dificil pentru persoanele care lucrează temporar sau ocazional. Nu ar funcționa conform uh, legislației actuale în domeniul migrației pentru persoanele cu contracte cu zero ore, care au contracte atipice de angajare sau care lucrează cu jumătate de normă și așa mai departe. Știm că sunt multe astfel de persoane. Să gândim doar la industria Horeca. Astfel de contracte sunt comune în această industrie și în catering. Este important și calendarul, pentru că la ora actuală autoritățile Regatului Unit recunosc doar statutul, recunosc statutul de lucrător doar după ce persoana respectivă a avut trei luni în care a lucrat. Și astfel, persoanele care au contracte zero sau contracte atipice, sunt foarte vulnerabile. Pentru persoanele independente este nevoie de un plafon de investiții minim 50.000 de lire și un plafon minim pentru asigurări. Și dacă acest lucru se aplica cetățenilor uh, europeni, atunci uh, instalatorul polonez probabil că ar părăsi Regatul Unit. Nu ar mai avea dreptul să rămână în Regatul Unit. Apoi, în ceea ce privește persoanele inactive din punct de vedere economic, ele ar fi întotdeauna, ca întotdeauna foarte vulnerabile, ar avea nevoie de un venit minim și, de asemenea, ar putea crește taxele, de exemplu, pentru studenți. În Regatul Unit, să nu uităm că există taxe foarte mari pentru vize. Iar aceasta este o barieră în calea exercitării drepturilor cetățenilor după Uniunea Europeană. Situația pentru membrii familiei ar fi dezastruoasă. La ora actuală, în Regatul Unit există o cerință minimă de venit pentru membrii de familie, un plafon foarte mare, pentru că este mai mult decât o se câștigă într-un loc de muncă obișnuit cu salariu minim. Este mai mult de 18.600 de lire pe an. Și atunci uh, dreptul la reședință al membrilor familiei ar, s-ar încheia. Care ar fi soluțiile, recomandările? Bineînțeles, nu este la latitudinea mea să fac recomandări pentru comportamentul uh, Regatului Unit, dar iată câteva idei, câteva lucruri la care trebuie să fim atenți în timpul negocierii, să nu existe uh, praguri de venit minim, ore minime, nici măcar ca presupuneri. Regatul Unit, la ora actuală, aplică anumite presupuneri de praguri. Ele pot fi uh, contracarate, dar muncitorii la ora actuală primesc o scrisoare prin care li se spune că li s-a încheiat dreptul de reședință și trebuie să părăsească țara. Este esențial să nu se impună venit minim sau prag minim sau ore, număr minim de ore. Și nici venit uh, minim pentru persoane independente. În Regatul Unit, la ora actuală, cetățenul trebuie să furnizeze anumite dovezi, foarte multe dovezi, aproximativ 80 de pagini are formularul și la ora actuală este un pic aleatoriu felul în care se ia decizii. Dar după Brexit este esențial ca persoanele care se află în Regatul Unit să trebuiască să furnizeze minimul de informații, minimul absolut, minimul de dovezi. Poate că și Regatul Unit dorește să meargă în această direcție, că pentru a procesa 3 milioane de cereri de reședință la oaltă este o muncă titanică. Persoanele inactive din punct de vedere economic nu ar trebui să fie penalizate pentru faptul că nu au o asigurare medicală, nu au avut în trecut o asigurare medicală cuprinzătoare. De asemenea, Comisia a mai spus că accesul la NHS, Sistemul Național Britanic de Sănătate, este adecvat și această problemă încă se dezbate. Persoanele inactive din punct de vedere economic ar trebui să poată plăti o suprataxă pentru sănătate care este mult mai mică decât uh, o asigurare privată de sănătate. Este sub 50 de, euro, de lire. De asemenea, ar trebui să prezervăm drepturile naționalelor uh, Regatului Unit care se reîntorc, pentru că ei s-au mutat ca cetățeni europeni. Trebuie să închei, așadar voi mai spune câteva lucruri despre reședința permanentă. Reședința permanentă se acordă după ce persoana a rezidat în statul respectiv timp de 5 ani în mod legal. Problema este că CEJ a clarificat că rezidarea din punct de vedere în acest sens este doar în înțelesul directivei 2004 per 38. Deci este vorba de activitate economică, asigurare medicală cuprinzătoare și resurse suficiente. Există o problemă cu continuitatea reședinței, absențele se permit până la șase luni pe an, maxim. Și mai sunt și alte probleme care vizează dovezile care trebuie furnizate serviciilor. Cel mai mare risc cu care ne confruntăm aici, în primul rând, dovezile și, în al doilea rând, lipsă de, de informații în rândul uh, cetățenilor europeni care s-au mișcat, care s-au mutat acolo cu bună credință cu privire la condițiile pe care trebuiau să le îndeplinească. Recomandări de politici. Ar trebui să ne gândim dacă e posibil ca doar pe baza perioadei uh, definite e, ar fi o idee bună să se acorde cetă, um, dreptul la reședință. Deci, pur și simplu, 5 ani, chiar dacă nu sunt toate dovezile, dar aceasta este o situație foarte optimistă, nu cred că se va întâmpla. Ar trebui să se elimine măcar câteva dintre condiții, de exemplu, neînregistrarea la biroul de șomaj, ar trebui să existe o abordare cumulativă cu privire la perioadele de angajare. De exemplu, dacă ți-ai luat timp liber ca să mergi în vacanță sau ca să ai grijă de cineva, acele perioade de inactivitate nu ar trebui să fie desconsiderate. Iar perioadele de îngrijire nu ar trebui să întrerupă dreptul la reședință, pentru că astfel ar apărea o problemă de gen foarte mare, nu ar trebui să impunem nici o nevoie de asigurare medicală comprizătoare retroactivă. Am să închei aici, pentru că în rest prezentarea mea vă vorbește despre cât de rău ar fi dacă nu există un acord de retragere. Există un tabel la sfârșit și un, există un tabel și în studiu prin care puteți afla cât de prost, prost ar fi situația. Mulțumesc foarte mult, doamnă Spaventa. Mulțumesc că v-ați aflat alături de noi aici. Sper că puteți uh, să răspundeți uh, câteva întrebări. Acum se pare că timpul ne presează, sunt foarte mulți petiționari, de asemenea și colegul meu, doamna Fidner. În primul rând, însă, aș dori să vi prezint pe Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene în problema Brexitului. El nu a putut să ni se alăture astăzi, dar are un mesaj înregistrat pentru petiționarii din sală. Să ascultăm acest mesaj din partea lui Barnier, fără interpretare în limba română. Members of the Petition Committee, dear Cecilia, ladies and gentlemen, it is my pleasure to talk to you today, even though I cannot be with you. Citizen First has been our watchword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 Hübner, președinta Comisiei pentru Afaceri Constituționale, respectiv comisia competentă în cazul în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Ne veți vorbi de întregul proces. Doamna, doamna uh, Hübner se ocupă de acest proces în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult și mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru că îmi permiteți uh, să petrec cu dumneavoastră aceste câteva momente și să mm, fac vorbire despre acest raport foarte bun elaborat de doamna profesor Spaventa și care aduce elemente suplimentare în ce privește drepturile cetățenilor. De asemenea, Apreciem foarte mult uh, ceea ce face în prezent Comisia PET în contextul Brexit, permițându-ne să înțelegem mai bine care sunt provocările și care ar putea fi impactul asupra vieții a unui număr foarte mare de oameni. Cred, cred că ar trebui însă să mergem și mai departe de drepturile cetățenilor, pentru că e vorba de viețile noastre, de viabilitatea întreprinderilor, de calitatea vieții noastre, de cetățenii europeni. Protejarea drepturilor individuale este văzută de noi toți în Parlamentul European ca un element fundamental al ordinii de drept a Uniunii Europene, eh, reglementată de principii constituționale și de-a lungul, întregilor, eh, de-a lungul întregului proces de negociere, subiectul va fi tratat cu toată seriozitatea de către aceia care se vor ocupa de negocieri în numele Uniunii Europene. Probabil că nu o să surprindă pe nimeni, nici pe colegi, nici pe petiționari, că problema drepturilor cetățenilor a fost uh, considerată prioritatea numărul 1, prioritatea 0, de fapt, a acestui proces. Se întâmplă uneori, ca și în Parlamentul European și între instituțiile Uniunii Europene, să existe un consens de plin. Este cazul aici, cum arăta și Michel Barnier, este vorba de un consens al celor 27 de state membre cu privire la acest prim punct, și anume drepturile cetățenilor în procesul acesta. Doamna profesor Spaventa vorbea în raportul său despre consecințele Brexit, bazându-se pe exemple concrete, pe cazuri concrete, ceea ce e foarte important pentru noi, fiindcă sunt foarte multe informații. Sigur, în întregul Parlament European, nu doar în Comisia PETI, se solicită informații, vrem să fim deschiși ca să înțelegem ce și cum să câștigăm din negocierile ce urmează. Protejarea drepturilor este foarte limitată în dreptul internațional și este clar că nu există niciun precedent în sensul unui număr atât de mare de cetățeni care, de la un moment anume, nu se mai bucură de un anumit statut. E o situație unică pe care va trebui să o, pentru care va trebui să găsim o soluție, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu doar, e doar o problemă umană. Vorbeai, Cecilia, despre petițiile care au fost înaintate către Comisia PETI. Cea, numărul lor mare arată gradul mare de îngrijorare, un semnal important. It, it is, uh, we, we are going to fight for this, I, I think, uh, achievement. Cred că este o, o chestiunea aceasta a drepturilor cetățenilor pe care noi o prețuim foarte mult în Uniunea Europeană. Aș dori să mai spun un lucru care se regăsește și în raportul doamnei Spaventa, o problemă foarte complexă în actualul context și la care v-ați referit și dumneavoastră și care este foarte important pentru noi, Trebuie să garantăm politic continuitatea în cea mai mare măsură posibil, la fel și certitudinea juridică pentru cetățeni. De aceea, în documentul de poziție, la care a contribuit și Comisia dumneavoastră și Parlamentul European în general, în foarte mare măsură, includem subiectul acesta printre cele mai importante tratate de Parlament. Trebuie să evităm orice fel de întreruperi sau, în orice caz, să evităm la cât se poate de mult dificultățile pe care le-ar putea presupune pentru viața acestor oameni retragerea. În negocieri se va discuta de asta și în cursul procesului de negociere va fi foarte important să știm și care este punctul dumneavoastră de vedere. Și înainte de a încheia... Putem avea o strategie pentru apărarea drepturilor acestor persoane, chiar dacă nu se mai menține statutul de cetățenie pentru ei. Asta ar putea presupune schimbări ale tratatelor. Putem decupla subiectul de problema cetățeniei, dar mai sunt și alte opțiuni luate în discuție în Parlamentul European, de exemplu o rezoluție cu posibilitatea menținerii unei cetățenii asociată sau de stat asociat E o variantă de luat în discuție în cursul negocierilor. Experiența și contribuțiile dumneavoastră prin aceste petiții sunt de mare folos negocierilor Însă, ascultându-vă, facem mai mult decât atât. Aflăm foarte multe în calitatea noastră de legiuitori. De asemenea, trebuie avut în vedere evoluția conceptului de cetățenie europeană și protejarea cetățenilor din Uniunea Europeană. Sunt lucruri la care va trebui să reflectăm atunci când vom vorbi despre reformele ce ne așteaptă, Așteptăm așadar punctele dumneavoastră de vedere și informațiile pe care ni le veți împărtăși și care vor alimenta dezbaterile în viitor în legătură și cu subiectul reformelor ce ne așteaptă. Atât. Mulțumesc foarte mult, Danuita. Problema Brexit vizează toate comisiile, întregul Parlament European și, desigur, Comisia AFCO va avea un rol fundamental Însă toate comisiile sunt importante și este important să existe o supraveghere democratică a întregului proces din partea noastră. Încă o dată mulțumesc foarte mult, dar nu sunt și colegi care au cerut să intervină. Acum însă aș dori să, dau cuvântul, să le dau cuvântul petiționarilor ca să putem uh, să deschidem dezbaterea. Mai întâi, impactul referendumului asupra cetățeniei europene și asupra resortisanților europeni, cetățenilor europeni care își au reședința în Regatul Unit. 0923 este cota primei petiții, Corin Baron Danusă, păstrarea drepturilor cetățenilor europeni cu reședința în Regatul Unit, se intitulează această petiție. Petiționarea nu este prezentă, însă Petiția se referă la persoanele de bună credință, la care se referea mai devreme și doamna profesor Spaventa, care sunt foarte afectate de rezultatele acestui referendum. Ehm, spune petiționarea că drepturile trebuie să le fie garantate și nu modificate în așa fel încât ehm, nu, nu, în urma acestei retrageri. Deci ne vom ocupa de această primă petiție, apoi 419 Demetrios Procopulos pe exact aceeași temă. Nici în acest caz petiționarul nu este prezent, însă și domnia sa este îngrijorat de rezultatele uh, Brexit. A primit dreptul la vot în Regatul Unit și dreptul de a beneficia de serviciile în HS spune că nu, trebuie, nu, se, nu ar avea dreptul autoritățile britanice să-i retragă drepturile conferite deja, pentru că acestea îi derivă din cetățenia europeană. Și acum trecem la petiția 470. Ignacio Romero Romero este petiționarul. O petiție care are 6139 de semnături cu privire la garantarea drepturilor în uh, regatul unit al cetățenilor europeni și în Uniunea Europeană a cetățenilor britanici după Brexit, petiționarul este de față, vă voi da cuvântul câte 3-4 minute fiecăruia domnului Romero Romero și domnului Bilal Shabir. Vă rog. Mulțumesc. Mai întâi vă mulțumesc că ne permiteți să ne prezentăm această petiție în comisia dumneavoastră. Petiția a fost lansată inițial pe o altă platformă, și acolo a um, strâns peste 6.000 de semnături. Petiția noastră este semnată de grupuri de lucru ale spaniolilor care lucrează în Regatul Unit și ale britanicilor care lucrează în Spania. Conținutul petiției noastre este pertinent de-al pentru toți Uh, cetățenii europeni care își au reședința în uh, Regatul Unit și cetățenii britanici care își au reședința în întreaga Uniune Europeană. Acum, după cum știți uh, și cum s-a menționat, votul pentru Brexit a avut loc acum un an aproape și mulți cetățeni au, s-au pomenit într-o situație extrem de uh, periculoasă, de înspăimântătoare în ceea ce privește respectarea în continuare a drepturilor lor. Mulți cetățeni din spațiul economic european au hotărât așadar să solicite permis de reședință din Regatul Unit sau un certificat de reședință, un card de reședință. Însă, un procent foarte mare din aceste cereri au fost respinse de Home Office. Și nu avem niciun fel de garanție că statutul va fi recunoscut de Regatul Unit după Brexit. Mai mult, o bună parte din comunitățile noastre nu reușesc să îndeplinească uh, condițiile impuse pentru o asigurare de sănătate extinsă necesare pentru, necesară pentru a face o cerere de reședință. E vorba de mm, studenți, de uh, părinți uh, full-time și, de exemplu, printre altele. Cerința aceasta de asigurare de sănătate cuprinzătoare pentru migranții din uh, Regatul Unit care fuseseră inactiv din punct de vedere economic, ar trebui să uh, vizeze acum uh, migranții indiferent de țara lor de origine. Și astfel migranții se împart acum în două grupuri. Cei care sunt considerați legali, care deci au un loc de muncă acum sau îndeplinesc cerințele de asigurări de sănătate, și cei care nu reușesc să îndeplinească aceste cerințe. Este fundamental ca, în negocieri, să se stabilească respectarea drepturilor acestui din urmă grup. Cei care s-au stabilit de curând în țara de adopție, așa cum am aflat mai devreme, sunt expuși cel mai mult riscurilor de a nu-și vedea garantate drepturile în cazul în care Regatul Unit și Uniunea Europeană nu vor reuși să ajungă la un acord adecvat în urma negocierilor. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu uh, aceste persoane după data limită, așa numită cut-off date, în 2019. Trebuie văzut ce se poate face pentru protejarea drepturilor lor. Multe, uniuni Europene, multe state din Uniunea Europeană nu acceptă dubla cetățenie, de exemplu. În anumite state membre, cum este Spania, în plus, cetățenii naturalizați trebuie să renunțe la cetățenia țărilor de origine. Ca urmare a acestei situații pe care am descris-o, avem următoarele aspecte pe care va trebui să le luăm în seamă. E nevoie de o garanție formală care să se ofere tuturor, insist, tuturor cetățenilor afectați de Brexit, nu doar în mod prioritar, ci și în mod oficial, sub forma unei cetă- reședințe, unui drept la reședință uh, legală. Eliminarea cerințelor excesive în, în ceea ce privește, uh, de exemplu, asigurările de sănătate. Nu numai tuturor cetățenilor, ci și trebuie să se garanteze uh, respectarea drepturilor, de exemplu la pensie, toate drepturile sociale pentru toți migranții. Am dorit ca Uniunea Europeană să încurajeze, de asemenea, statele membre să respecte dubla cetățenie pentru populația migrantă afectată în mod excepțional în urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. De asemenea, pe lângă ă, prioritizarea în negocierea drepturilor cetățenilor, am dorit ca această chestiune să fie tratată independent de negocierile cu privire la alte probleme, cum ar fi acordul economic sau frontierele, astfel încât să nu existe niciun fel de risc de no deal, de lipsă de acord în ceea ce privește pe uh, cetățeni. Deci, cetățenii mai întâi de toate, dar și uh, tratați preferențial. Mulțumesc foarte mult! Yeah, exactly. I'm sorry, I forgot that we have one more petitioner. Mr. Bilal Shabir, please, the floor is yours also to complete your... Domnul Bilal Shabir, vă rog ca să completați cele spuse de colegul dumneavoastră. Mulțumesc. Eu vorbesc acum în numele unei campanii, în numele Regatului Unit, în urma uh, Uh, e un grup care oferă sprijin unui număr foarte mare de cetățeni <coughs> în ceea ce privește legislația cu privire la cetățenii. The UK is currently the home Regatul Unit găzduiește astăzi 3,5 milioane de cetățeni europeni. Este foarte îngrijorătoare această situație. Uh, cu Brexitul, pentru că pentru acești cetățeni europeni uh, trebuie să li se acorde niște asigurări. În primul rând, cetățenii europeni care nu au drept de ședere, dar care totuși uh, au, sunt în Regatul Unit, Asta include uh, și persoanele care au venituri, dar nu au asigurare medicală, totuși. Pe de altă parte, cei care au dreptul de ședere dar au probleme cu reședința uh, membrilor familiilor lor. Din păcate, recent, modul în care cetățenii europeni în Regatul Unit au depus cererea de, de reședință în Regatul Unit uh, a devenit foarte, foarte complicat și birocratic. Formularul are 85 de pagini. Și foarte multe chestionare, nici nu sunt completate complet și dacă nu s-a completat o rubrică, atunci uh, e respins tot chestionarul și bai se aplică și o amendă uh, persoanei respective. Apoi, mai sunt niște condiții legate cu legăturile pe care le întreține persoana respectivă cu țara de origine. Apoi s-a mai introdus o taxă în 2013, 65 de lire sterline pe persoane. Mai mult decât atât, toți solicitanții trebuie să depună documente originale, ceea ce este foarte complicat. Dacă comparăm uh, procesul actual cu cel din 2008 de cerere de reședință, nu se compară, pentru că nu exista taxă și nici nu exista un formular atât de lung, avea numai 13 pagini. Măsurile administrative actuale înseamnă că cetățenii UE care nu mai sunt încurajați să aplice pentru reședință, nici pentru ei, nici pentru familiile lor, ceea ce este uh, ilegal. Trebuie ca sistemul actual să fie îmbunătățit. Dacă ar fi să luăm exemplu Irlandei ca o, o țară membră comparabilă, ei au un document de solicitare de rezidență de numai 4,5 pagini. Niciun fel de taxă, deci este gratuit. Nu trebuie să trimită documentele nici în întregime și nici în original. Nu vedem de ce Regatul Unit nu poate să aibă o abordare echivalentă. Din iunie 2011 s-a mai evit un obstacol. Regatul Britanic Uh, a uh, impus o cerință legată de asigurarea de uh, sănătate ca condiție sine qua non pentru acordarea reședinței. Însă, Regatul Unit nu a dorit să se contabilizeze accesul la NHS, adică sistemul britanic de sănătate, și să se facă echivalența. Iar problemele, perso- problema este că persoanele care au cerut, aceast, care au, au cerut să li se aplice asigurarea de sănătate e, obligatorie e, sunt într-o situație complicată și uh, nu pot, uh, pentru că nu o au, să aplice la dreptul de reședință permanentă. Sunt aici cuprinși și persoane cu handicap. Uh, care nu au anumite uh, asigurări. Nici ei nu pot să ceară reședința, iar Regatul Unit nu se ocupă de ei și nu pot decât să cheltuiască uh, banii și să li se respingă drepturile. Deci sunt persoane într-o situație cât se poate de vulnerabile. Persoanele pe care le prezint nu sunt uh, jetoane de schimb. Sunt persoane care au adoptat Regatul Unit ca pe propria uh, țară și aștept cu nerăbdare să se termine aceste negocieri pentru că ele au un impact deosebit asupra vieților lor. Să sperăm că li se va da uh, asigurări și li se va acorda prioritate în aceste discuții. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum Haideți să fim cu mintea deschisă și să intrăm în această discuție, dar ați văzut că avem multe discutat astăzi, deci vă rog să fiți conciși în intervenție dumneavoastră sau să puneți întrebări scurte, pentru că oricum trebuie să terminăm la 12 și 30 și avem o serie întreagă de petiție. 11, 12 și 13 sunt pe același subiect, petiționarii nu sunt prezenți, le acordăm același tratament, le menținem deschise dar avem o serie de intervenții acum, persoane care au cerut cuvântul, întâi doamna Anderson și apoi doamna Spinelli. Mulțumesc, mulțumesc pentru această ocazie de a discuta acest subiect astăzi. Eu sunt uh, deputată din uh, Irlanda de Nord și vreau să vă solicit în legătură cu secțiunea 6 care vizează statutul uh, special al Irlandei și în sfârșit, ne interesează articolul 4.5, ca și articolul 8 din tratate, care prezintă una, o, o relație specială între UE și un uh, stat vecin, precum și articolele 9 și 10, tot din tratate. Uh, uh, Curtea de Justiție a statuat în legătură cu confirmarea unor drepturi pentru cetățeni din țările terțe, în țări terțe, cetățeni europeni. Cât privește Irlanda de Nord, situația noastră poate nu este suficient de bine luată în considerare și mă refer la drepturile cetățenești. Eu am doar un uh, pașaport irlandez cu care pot să călătoresc. Este singurul document de uh, călătorie. Mai am și un diplomat irlandez, uh, un, mă scuzați, un pașaport diplomatic irlandez, dar tot uh, irlandez așadar. Și acestea sunt documentele mele de călătorie. Așadar, anumite aspecte Uh, având în vedere Constituția noastră, sunt uh, sau ne, sunt de la Londra, dar în rest avem propriile noastre drepturi. Și atunci există o serie de probleme aici. Mă refer la drepturile noastre ca și cetățeni irlandezi care deținem uh, cetățenie uh, europeană. Eu am un pașaport irlandez, am niște drepturi și mă întreb ce se întâmplă cu cetățenii din Irlanda de Nord, uh, pentru că și ei trebuie să, cupri, să fie cuprinși în aceste negocieri și nu să rămână numai exclusiv de domeniul acelei chestiuni irlandeze sau specific irlandeze, așa cum este el numit. Doamna Spinelli. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, doamnei uh, raportări, mulțumesc și doamnei profesor Spaventa, mulțumesc de asemenea și reprezentanților petiționarilor. Aceste petiții devin foarte importante în toate aceste negocieri. Am o întrebare pentru doamna profesor Spaventa. Consider că avem aici mai multe posibilități în legătură cu calendarul și cu timpul și să nu excludem o posibilitatea ca timpul foarte scurt care, pe care l avem la dispoziție să nu se ajungă la un acord. Pentru că am avut alegeri recent și mai există și acel timp uh, shakespearian al discordiei care persistă în sânul uh, conservatorilor britanici. Și în aceste condiții va fi probabil nevoie de un acord de tranziție ca să nu ajungem la această situație de vid care ne paște. Dacă avem un acord de tranziție, vreau să vă întreb cum s-ar putea aplica dreptul european. Dreptul european va fi, putea fi invocat și în acordul de tranziție. Este important ca să ne luptăm pentru această posibilitate și pentru mine un lucru este important aici și anume să existe un control al Curții Europene de Justiție tocmai pentru a oferi protecție tuturor acestor drepturi care riscă foarte mult să dispară dacă acordul de tranziție nu este cât se poate de atent, monitorizat, controlat de dreptul european și de Curtea de Justiție. Adică dacă jurisprudența Curții de Justiție nu mai valorează nimic, Mă interesează și mai interesa interesat foarte mult ce ați spus în legătură cu definirea celor lucrători. Din câte am înțeles eu, uh, dreptul european conferă o definiție cât se poate de progresistă în materie, pe când Regatul Unit situația este exact pe dos. Iar, în sfârșit, Observ că mm, Guvernul Regatului Unit a anunțat că va începe un proces de înregistrare a cetățenilor europeni, a cei 3 milioane mm, prezenți în Regatul Unit și aș dori să știu dacă într-adevăr care este legătura între acest proces de înregistrare și dreptul la uh, ședere permanentă, pentru că, dacă am înțeles eu bine lucrurile, e vorba de un proces de înregistrare care nu dă suficiente garanții în legătură cu dreptul de reședință și asta face ca mulți cetățeni europeni să nu vrea să, să dorească să se înregistreze. Domnul Preda, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Din păcate nu avem mult timp la dispoziție și trebuie să plec. Aș fi vrut să mă refer mai cu seamă la petiția pe care am auzit-o numai ce, dar discuțiile în general din această dimineață se referă la statutul cetățenilor europeni în Marea Britanie și viceversa așa cum doamna profesoră a menționat. Nu putem să intrăm în detalii și atunci o să mă mărginesc la a face o propunere și anume Parlamentul să pregătească o rezoluție care să se concentreze pe drepturile cetățenilor europeni care au reședință în uh, Regatul Unit. Dacă am înțeles eu bine și din studiul prezentat și din petițiile pe care le avem, trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe libertatea, pe respectarea libertăților fundamentale ale cetățenilor eh, europeni care astăzi sunt pe teritoriul Regatului Unit și care se simt în pericol eh, acum și nu începând din 2019 încolo. Și atunci propun imediat o rezoluție a Parlamentului și restul mai discutăm după masă. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bun. Ne întoarcem la asta. Într-adevăr, există o rezoluție preconizată după vacanța de vară în numele Parlamentului. Doamna uh, uh, Jude, uh, mulțumesc. Câteva aspecte pe care le iau așa grupate. În primul rând, Anut a spus ceva foarte important. Deseori vorbim despre drepturile UE, dar de fapt vorbim aici despre viața oamenilor și sunt foarte mulți oameni cei care sunt afectați. Mă simt și eu uh, afectată, soțul meu este belgian, nu știm ce ne rezervă viitorul, nu știm în ce țară o să putem să stăm împreună ca și familie și ca noi sunt milioane de oameni care sunt pe cale să-și, uh, să-și pierdă niște drepturi uh, europene Acum mi se pare că ni s-a tras preșul de sub picioare, pur și simplu, și că totul e, e de negociat. Și trebuie spus de către noi, britanicii de aici, că este rușinos faptul că Regatul Unit nu a făcut nimic imediat după referendum pentru a da certitudine milioanelor de persoane afectate de acest subiect. Pentru că, într-adevăr, oamenii par să fie jetoane de schimb în cazul acestor negocieri, viețile lor. Asta este poziția partidului meu, asta este poziția mea personală și cred că este pur și simplu o rușine că nu a existat o abordare unilaterală a drepturilor cetățenilor uh, respectiv. Și soarta cetățenilor britanici în uh, Uniunea Europeană și este importantă, vom discuta mai încolo. Însă trebuie să discutăm lucrurile și din perspectiva petițiilor. Aș spune niște lucruri. În primul rând, studiul doamnei Spaventa este foarte bun. Și și de dimineață am văzut uh, cât de groaznică situația, dar a fost foarte bine prezentată această situație, teribilă. Și ce se poate întâmpla? Se va ajunge la un acord sau va fi ceva de compromis, ceva uh, la jumătatea drumului? După vacanța de vară va exista un raport privind drepturile cetățenești și m-aș adresa tuturor celor care vor participa la acest efort, oameni din toate grupurile politice, dumneavoastră, Danuta, uh, o să fiți acolo și trebuie ca toată lumea să-și asume răspunderea astfel încât poziția Parlamentului să rezulte una cât se poate de puternică pe toate axele. Și apoi aș mai face o recomandare. Poate e ceva ce ține de procedură, dar cred că ar putea să trimitem o scrisoare guvernului britanic subliniind uh, problemele cu care se confruntă cetățenii europeni în Regatul Unit în materie de proceduri, când vine vorba de obținerea de reședință, de rezidență. E important pentru noi, pentru comisia noastră, să arătăm că ne preocupă soarta cetățenilor europeni în Regatul Unit și să spunem asta guvernului britanic, pentru că asta face parte din procesul de negocieri până la urmă. Atunci, acestea sunt cele două recomandări pe care le-aș face și în... sper că vorbesc în numele colegilor uh, atunci când vorbesc în numele um, deputaților britanici și în numele petiționarilor. Îmi pare foarte rău că ne găsim în această situație. Este foarte nedrept și nu trebuia să se întâmple așa. Mulțumesc foarte mult! Nu deseori se întâmplă să fi aplaudată de colegi de la PP, dar uite că s-a întâmplat astăzi, doamna Berseră. A los peticionarios que Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor petiționarilor care se află aici și am uh, marea șansă de a fi lucrat uh, foarte mult cu ei, atât pe internet, cât și în mod direct, când ne-am întâlnit la Londra cu spaniolii din Regatul Unit. Toți acești oameni minunați sunt un exemplu foarte bun a ceea ce putem face cu petițiile. Brexitul este o realitate de netăgăduit. Însă în spatele problemelor de cetățenie se află persoane concrete care au îngrijorările lor. A trecut un an de la referendumul respectiv și acum lucrăm și la raportul privind cetățenia în Europeană, care se face o dată la trei ani. sunt raportoare pe acest raport și aici cu siguranță vom discuta și despre Brexit foarte mult. Aș dori să vă aduc aminte că, dincolo de pierderea încrederii a europenilor și a britanicilor care trăiesc în Regatul Unit, deci aceste persoane s-au și-au pierdut încrederea în propriul guvern, s-a ajuns uh, în situația disperată în care aceste persoane trebuie să își asigure reședința. Nu se știe cum și în ce condiții. Cred că noi, instituțiile europene, am reușit, prin uh, impulsul inițial al Parlamentului European, să generăm încrederea de care beneficiază acum Comisia și Consiliul și negociatorul șef. Principiul că cetățenii au întâietate nu este doar un slogan, este o, o idee absolut normală, absolut uh, firească. De-a lungul verii vom colabora foarte mult cu diversele comisii parlamentare și numai astfel vom putea reuși să înregistrăm progrese adecvate pe capitolul drepturile cetățenilor. Mai mulți lideri politici ni s-au alăturat în ultima vreme, dar trebuie să spunem că Brexitul este reversibil. Autorul a articolului 50 a recunoscut acest lucru și a spus acest lucru acum câteva zile. Trebuie să schimbăm metoda prin care să ne gândim. și nimeni din Bruxelles nu ne poate bloca. Ministrul de Finanțe din Germania, primul uh, președintele Franței, negociatorul uh, Giefer Hofstadt și săptămâna trecută vicepreședintele Timmermans au insistat asupra mesajului că dacă Regatul Unit dorește să, să se întoarcă, noi îl primim cu brațele deschise într-o Europa care uh, devine din ce în ce mai puternică. Mulțumesc mult cetățenilor care au luptat zi cu zi, pentru că cetățenii ne oferă nouă puterea și ne, face mai, ne fac mai eficienți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Beatriz. Îi dau cuvântul doamnei Scott Cato, care va vorbi în numele unei alte comisii, dar pe același subiect. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat timp de vorbire. Ieri am fost la o prezentare a avocaților de la Universitatea din Swansea, din țara Galilor. I-au prezentat un uh, raport cerut de o colegă, Jill Evans, de la grupul Verzilor. Acest raport conținea un aviz juridic cu privire la protecția drepturilor cetățenilor europeni în Regatul Unit și viceversa, conform Convenției de la Viena. Am auzit că acel, uh, acea convenție ar putea apăra drepturile am înțeles că sunt foarte multe opinii divergente juridice, dar raportul ne arată că opinia în favoarea acestei convenții este foarte solidă și puteți avea acces la acest uh, raport de la Jill Evans, de la grupul verzilor. Deci până la sfârșitul martie 2019, toată lumea are drepturile uh, respective și drepturile respective care au fost dobândite sunt uh, pentru tot restul vieții până pentru toate persoanele care le dobândesc până la, 19, până la 29 martie 2019. Mulțumesc foarte mult și dacă ne puteți uh, transmite toate aceste informații în scris, v-aș fi recunoscătoare și secretariatul le poate analiza. Urmează domnul Iar. Mulțumesc mult. Pentru început, aș dori să exprim o dorință. Sper că această întâlnire să poată fi difuzată direct în guvernul britanic, pentru că Brexit, în Brexit nu trebuie să câștige, nu poate să câștige cineva. Este o situație în care toată lumea are de pierdut și noi încercăm să limităm daunele. Am aplaudat când a vorbit Joe, dar încă mai avem multe de făcut în ceea ce privește politica externă, politica internă, absolut în toate capitolele mai avem foarte mult de lucru, inclusiv la drepturile omului. Nu putem trata oamenii ca pe niște jetoane de schimb. Trebuie să restabilim încrederea în, în prezent. Este vorba de o poveste de succes, persoane care și-au exercitat drepturile pentru că ele au crezut în Uniunea Europeană. Drepturile omului sunt importante, oamenii nu sunt jetoane schimb. Persoanele nu ar trebui să se transforme în uh, semn de întrebare din perspectivă strict economică. Ar fi minunat dacă și guvernul britanic ar înțelege aceste lucruri, dar în fine. Aici am o problemă. Se pare că Uniunea Europeană acordă mai multă atenție acestor aspecte cât guvernul britanic, iar poziția oficială a guvernului britanic pe aceste chestiuni este nefericită. Am o întrebare pentru doamna Spaventă. Dumneavoastră ați spus că s-ar putea să nu aveți suficient timp la dispoziție relația dintre Irlanda, Republica Irlanda, Irlanda de Nord și Regatul Unit, toate aceste chestiuni care vizează insula Irlanda și Uniunea Europeană. Toate acestea, uh, ce se va întâmpla cu toate aceste subiecte? Mulțumesc foarte mult. Acum aș trebui să dau cuvântul uh, din nou doamnei Spaventa, care va încerca să răspundă câteva dintre întrebările care au fost, care au fost adresate, după care vom trece la următoarele petiții. Mulțumesc mult pentru aceste întrebări. În ceea ce privește chestiunea irlandeză, situația irlandeză este de mare, este o mare problemă, atât pentru cei care locuiesc în Republica Irlanda, cât și pentru cei din Irlanda de Nord. Însă guvernul britanic se pare că nu consideră că e o problemă atât de mare. Republica Irlanda nu face parte din uh, zona Schengen. Prin urmare, ei pot avea un acord de vize propriu cu Regatul Unit. La ora actuală, zona comună de, călă- de călătorie între Regatul Unit și Republica Irlanda este apărată printr-un protocol acest protocol ar putea continua și cred că este, există voință politică, din câte îmi dau eu seama, pentru continuarea situației acestea. Există situația dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Este vorba de cetățenii irlandezi aflat în Irlanda de Nord. Republica Irlanda protejează la ora actuală cetățeni britanici și viceversa. Însă această chestiune este mai cuprinzătoare decât protecția acordată cetățenilor europeni și conform legislației europene ar putea apărea probleme. Este, sunt deja probleme la ora actuală, dar în momentul în care Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, există un pericol ca cineva să vină cu un caz de, acest, de această natură în fața Curții de Justiție și de aceea trebuie să avem mare grijă cum sunt tratați britanicii în Irlanda și viceversa. Trebuie să avem mare grijă cu această relație. Deci, uh, relația dintre Republica Irlanda și Regatul Unit, relație pe care o vor negocia, va avea un statut la nivel de tratat, în așa fel încât să fie garantate toate situațiile care ar putea apărea în viitor. Uh, aveva chiesto... Doamna Spinelli adresase o întrebare în legătură cu ce se va întâmpla în cazul în care nu vom reuși să încheiem negocierile în acești doi ani, chiar mai puțin deja, pe care ni am acordat. De asemenea, întreba ce se va întâmpla cu acordul, cu aranjamentele tranzitorii. Aici va fi nevoie de buna voință a Regatului Unit, pentru că aceste aranjamente tranzitorii nu se vor putea Uh, decide decât uh, dacă va fi de acord Regatul Unit. Toată lumea cred că speră că nu se va întâmpla acest lucru. Însă dacă nu vor dori, nu va exista niciun fel de acord tranzitoriu, iar hotărârea uh, CEJ va înceta să se aplice Regatului Unit din clipa în care părăsește Uniunea Europeană țara aceasta. Asta nu înseamnă că instanțele din Regatul Unit nu vor dori să-i apere pe cetățeni, pentru că Convenția Europeană a Drepturilor Omului va continua să se aplice. Excluso, secondo me, che... Eh... Și e foarte posibil, din punctul meu de vedere, ca, totuși, instanțele naționale să se orienteze după Curtea mm, de Justiție pentru a, se, pentru a uh, statua în uh, materie de uh, cauzele care vor, le vor fi înaintate. Pentru că cetățenii europeni fac în continuare obiectul uh, legislației europene, însă normele acestora vor fi interpretate după Brexit de instanțele din Regatul Unit. Și știu că sistemul judiciar din Engleza este minunat, nu pune niciun caz sub semnul de întrebării lucrul acesta. Problema lucrătorilor este uriașă. Definiția lucrătorului în Regatul Unit se bucură deja de prezumțiile acestea. Sunt vreo 32 de, de ore pe săptămână de lucru și așa mai departe. Există și niște cerințe de venit minim. Dar n-aș vrea să înțelegeți că singura problemă este cea legată de Regatul Unit. Noi am făcut în uh, studiul nostru o comparație și am văzut că mai bine de jumătate din statele membre nu respectă jurisprudența Curții Europene de Justiție. Deci, sperăm să, ajungă, să se ajungă la un acord între Regatul Unit și Uniunea Europeană și în acest sens este foarte important nu doar ca Regatul Unit să accepte să includă în legislația sa definiția lucrătorilor pe care o avem, dar ar trebui ca și celelalte state membre să facă lucrul ăsta și Italia și Suedia, nu vă supărați, toată lumea. Adică nu, să nu ne uităm doar către Regatul Unit ca fiind singurul vinovat. Suntem oarecum într-o situație paradoxală. Cei care sunt într-un stat mai birocratic va avea posibilitatea să-și uh, demonstreze prin uh, intermediul documentelor durata reședinței. E oarecum paradoxal lucrul acesta. În rest... Cineva a menționat uh, chestiuni legate de aplicarea drepturilor din cartă și drepturile fundamentale. Pentru mulți dintre noi, care ne gândim la aceste chestiuni, nu este foarte clar ce se va întâmpla. Sugestia lui Jude cu privire la o scrisoare adresată Regatului Unit pe chestiuni procedurale este o idee bună, pentru că mulți avocați europeni, inclusiv eu însă, considerăm că formularul respectiv pentru reședință este în contradicție cu jurisprudența europeană. Am vorbit cu mai mulți colegi și niciunul dintre noi nu consideră că acel formular este compatibil cu directiva 2004 per 38. Poate puteți cere un aviz al serviciului juridic sau ca cineva să transmită această informare Regatului Unit. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri pe care le vom folosi. Mulțumesc, doamna Spaventa. Acum cred că este momentul să trecem la a doua parte, impactul referendumului asupra cetățenilor Regatului Unit. Avem petiția 843 de Derek Etherington. Avem petiția 528 din partea unui cetățean britanic cu inițialele HM. Avem la aceste, două, la aceste două petiții, petiționarii nu sunt prezenți. La fel și la petiția 844 din partea lui Duncan Parker. Nici dumnealui nu este prezent. Însă, Petiția 863 de către LM, tot de naționalitate britanică, nici aici nu este prezent petiționarul, însă alături de noi se află alți doi petiționari care au fost de acord să ia cuvântul după masa. Avem petiția 790 de către Edward Williamson și petiția 1142 de către Jonathan Gutteridge. Ambii au fost de acord să ia cuvântul după pauza de masă, în așa fel încât să aveți suficient timp la dispoziție ca să discutați și ca să fie suficienți uh, colegi care se pare că deja au plecat la prânz sau alte întâlniri și angajamente pe care au la prânz. Să facem așa, dar uh, după cum am uh, spus, Item... Punctul 24. Petiția 307 de către Fiona Godfrey. În numele coaliției British in Europe cu privind garantarea drepturilor resortisanților Regatului Unit în Uniunea Europeană 27 și a drepturilor resortisanților UE 27 în Regatul Unit în perioada post-Brexit. Pețenara, Jane Golding, este aici, în, uh, și reprezintă petiționarea, cred că putem uh, aborda această petiție înainte de pauză de masă. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat uh, oportunitatea de a prezenta petiția noastră în numele grupului cetățenesc britanic British in Europe. Îi mulțumesc și doamnei uh, profesor Spaventa pentru prezentarea sa excelentă asupra chestiunilor cu care ne confruntăm. British in Europe este o coaliție de 11 grupuri uh, britanice de cetățeni care cuprinde aproximativ 30.000 de membri activi în întreaga Uniune Europeană 27. Am colaborat îndeaproape cu grupul uh, celor 3 milioane, cel mai mare grup care reprezintă cetățenii europeni din Regatul Unit, în așa fel încât să asigurăm drepturile europene a aproximativ 4-5 milioane de cetățeni europeni de, ambele, de pe ambele maluri ale canalului Mânecii. Obiectivul nostru principal este să ne asigurăm că indivizii nu sunt afectați în retrospectivă și în mod uh, negativ în momentul în care Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Acesta este principiul nostru director. Toți acești cetățeni britanici din Uniunea Europeană și cetățenii europeni în Regatul Unit s-au mutat cu bună credință într-o altă țară europeană, bazându-se pe drepturile lor de cetățenie europene și mai ales pe dreptul la liberă circulație. Cu toții au avut așteptarea legitimă că vor continua să se bucure și să își exercite drepturile respective în calitate de cetățeni europeni de-a lungul vieților lor. Problema este de dreptate fundamentală pentru ambele grupuri de cetățeni. În plus, ei se regăsesc într-o situație extrem de dificilă ca urmare a votului pentru Brexit și ca urmare a lipsei de claritate cu privire la drepturile lor după Brexit. Timp de un an au trăit într-o situație de nesiguranță extremă și nu au putut lua decizii cu privire la viața lor personală și cu privire la carierele lor. Practic, s-au aflat într-un fel de purgatoriu. Unii dintre ei, mai ales cei mai vulnerabili, persoanele pensionate, de exemplu, au, a, au suferit și în ceea ce privește situația lor de sănătate. Nu trebuie să uităm că marea majoritate a acestor cetățeni nu au putut vota în referendumul pentru Brexit, cu toate că acesta a avut un impact direct asupra vieții lor. În opinia noastră, acești cetățeni ar trebui să continue să se bucure de toate drepturile pe care le-au dobândit sau erau în curs de a le dobândi în perioada în care Regatul Unit încă era membră UE. Simpla confirmare a dreptului la reședință nu este suficientă pentru că drepturile europene de cetățenie ale acestor cetățeni la ora actuală nu sunt, eh, nu sunt divizibile. Cetățenii au nevoie de toate aceste drepturi ca să poată continua să se afle în țara unde se află la ora actuală. În alte cuvinte, toate drepturile, dreptul de a continua să muncești, fie independența angajat, dreptul de a avea afacere, dreptul de a recunoaște calificărilor, dreptul de a circula liber în toate țările Uniunii Europene, fără să se piardă drepturi europene. Dreptul la pensie, la serviciile medicale, la servicii sociale, dreptul de a vota în alegeri europene și dobândirea cetățeniei. De exemplu, dreptul de a rămâne este inutil pentru un profesionist dacă calificările de care are nevoie pentru a înregistra un venit nu mai sunt uh, recunoscute după Brexit sau dacă persoana respectivă nu mai poate să își desfășoare activitatea în întreprinderea pe care am ființat-o. Același lucru se aplică și pentru pensionare. Dreptul la reședință nu are niciun fel de sens pentru pensionar care nu mai are dreptul să acceseze sistemul uh, de pensie al statului respectiv într-o eră în care condițiile preexistente ar putea să transforme sistemele private de pensie într-un, uh, într-o iluzie, într-un lucru imposibil. Noi dorim ca acordul de uh, ieșire din Uniunea Europeană să nu priveze cetățenii de aceste drepturi. De asemenea, am cerut aceste lucruri și la o întâlnire comună a reprezentanților a britanicilor în Europa și cu grupul celor 3 milioane. În momentul în care ne-am întâlnit, ne-am întâlnit pe 28 martie, înainte de declanșarea articolului 50, cu Michel Barnier, ne-am întâlnit și la întâlnirea tehnice cu grupul de lucru pentru articolul 50. La audierea din mai a Parlamentului European cu privire la drepturile cetățenilor am făcut o declarație. De asemenea, am redactat scrisori comune alături de grupul celor 3 milioane. Am redactat deci scrisori adresate celor 27 de șefi de stat și de guvern. De asemenea, am întâlnit cu șefi de guvern și politicieni din uh, Uniunea Europeană. Asociația British in Europe salută linia de negociere adoptate pe 29 aprilie de Consiliul European. Ele sunt un uriaș pas înainte pentru uh, obținerea majorității drepturilor pe care noi dorim să le protejăm. De asemenea, noi salutăm și rezoluția Parlamentului European cu privire la aceste negocieri. Salutăm de asemenea transparența cu care se desfășoară activitatea Uniunii Europene. În plus, suntem de acord cu declarațiile Michel Barnier, cum că toate cele, to- toți cetățenii afectați ar trebui să poată să continue să-și trăiască viețile ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată Brexitul. British in Europe cere așadar atât Uniunii Europene cât și Regatul Unit să adere principiului nostru director în decursul negocierilor și în decursul um, relațiilor cu cetățenii afectați. Noi considerăm că poziția Uniunii Europene detaliată în directivele de negociere este foarte apropiată de principiul nostru director, cu anumite comentarii specifice care vizează exact uh, drepturile învisate. Noi vom detalia aceste lucruri într-un document pe care îl vom transmite instituțiile europene în uh, viitorul apropiat. Noi cerem acum să se negocieze ca prioritate garanțiile acestea la începutul negocierilor pe articolul 50 și să se confirme cât mai repede în așa fel încât acești cetățeni să aibă siguranță că pot să își continue viețile. Sărătăm pozițiile europene pe această temă și suntem de acord că trebuie să se confirme garantarea acestor drepturi și garanții în acordul final de retragere a Regatului Unii din Uniunea Europeană, așa fel încât să dobândească forța deplină a unui acord internațional. Din nefericire am constatat că există o omisiune. Ne temem că nu știm ce se va întâmpla în situația în care nu se ajunge la, un, la niciun fel de acord. De aceea noi, alături de grupul celor 3 milioane, considerăm că trebuie să se um, trateze independent chestiunea drepturilor cetățenilor, în așa fel încât acordul final să nu depindă de acordul final pe celelalte chestiuni. Fără, o astfel de, fără un astfel de tratament independent al chestiunii, a chestiunii drepturilor cetățenilor, nu am putea să fim liniștiți. Și, în opinia noastră, în continuare am fi uh, jetoane de schimb. Ținând cont de toate aceste lucruri, așteptăm răspunsul Regatului Unit vis-a-vis -vis de propunerile Uniunii Europene. Noi cerem Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European să ne sprijine să atingem obiectivele pe care le-am uh, subliniat anterior. Mulțumesc mult! Thank you for your intervention and of course the... Mulțumesc pentru intervenție și cu siguranță aceasta va fi o prioritate pentru comisia noastră. Întregul eveniment este menit tocmai să strângem mărturii așa cum sunt cele din declarația dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Nu ne prea mai rămâne timp. Jude, îți dau cuvântul pentru o intervenție, dar foarte scurt. Nu, nu Jude. Doamna Wood, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Vă mulțumesc tuturor petiționarilor care sunteți aici pentru că a trebuit să renunțați în ultimul an practic la viețile dumneavoastră ca să vă puteți bate pentru viețile dumneavoastră. Admir ceea ce faceți și este foarte important să păstrăm legătura cu dumneavoastră. Lucrez cu New Europeans pentru a înainta lui Donald Tusk o solicitare să se garanteze unilateral, indiferent Uh, ce va hotărâ uh, guvernul britanic să se garanteze britanicilor drepturile corecte în Uniunea Europeană. Apropo de ce spuneați de jetoane de schimb, este important ca Uniunea Europeană a celor 27 să facă ce e corect, indiferent de ce va hotărâ Regatul Unit. Lucrăm așadar împreună cu Roger Casales și cu New Europeans. Avem uh, o, mm, un document semnat de 26 de eurodeputați din toate grupurile politice și din toate statele membre în acest sens. Prin urmare, dacă vreți să știți mai mult despre această inițiativă, e foarte important ca ea să devină cât mai publică. Cred că trebuie să facem cât mai multe, în cât mai multe chipuri cu putință, Petiția reprezintă unul dintre instrumente, dar sunt și altele și va trebui să ne gândim la toate aceste posibile soluții. Mulțumesc, doamna Hannibal. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor, tuturor celor care participă la această ședință. Sunt câțiva eurodeputați britanici de față pentru că luăm problema aceasta foarte în serios. Noi cu toții de aici nu ne-am dorit să se întâmple așa ceva. Cred că pot spune lucrul acesta. Însă asta este drumul pe spre părăsirea Uniunii Europene a început și este foarte important să ne asumăm răspunderile pentru a ne asigura că cetățenii europeni care trăiesc în uh, Regatul Unit și cetățenii britanici care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene nu își văd în niciun fel schimbate uh, viețile. Majoritatea cetățenilor europeni din Marea Britanie locuiesc, de fapt, la Londra. Așa că eurodeputații din Londra au o răspundere și mai mare. Oamenii nu au cum să fie monedă de schimb. Londra se bazează pe dumneavoastră și mm, sunt o, o serie de oameni la Londra, printre care chiar primarul Londrei, care cunosc foarte bine lucrul acesta. Așa că trebuie cu toții să contribuim cât de mult putem și cât de bine. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că prezentă în sală este și reprezentanța Regatului Unit, care sunt convinsă că ia act de tot ce se spune aici, de toate declarațiile, dar și de studiul pe care noi l-am comandat și sunt convinsă că veți transmite mai departe colegilor și altor interesați toate aceste lucruri. Cred că acum a venit momentul să încheiem uh, sesiunea de dimineață a ședinței noastre. Ba nu, nu se poate, din păcate. Trecem mai departe. Petiționarul următor nu este prezent, dar luăm act, desigur, de toate petițiile, chiar dacă petiționarii nu sunt prezenți. Cristina Howells, petiția 955, în numele Asociației Brite- Britanice cu privire la protejarea drepturilor britanicilor care locuiesc în Uniunea Europeană și după părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit. Doamna Howells este de față și îi dau cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc că ne permiteți să ne prezentăm petiția. Multe lucruri s-au întâmplat de la înaintarea petiției în septembrie anul trecut, unele dintre ele chiar în ultima săptămână. nu s-a abordat în suficientă măsură situația cetățenilor uh, britanici din Uniunea Europeană și invers, din contră, nu există niciun fel de garanție din partea, regatu- din partea guvernului britanic pentru cetățenii europeni care uh, trăiesc în uh, Regatul Unit. Asociația noastră a fost fondată imediat după referendumul din Regatul Unit, din iunie 2016, iar obiectivul său a fost și continuă să fie acela de a apăra interesele cetățenilor britanici care locuiesc în Côte d'Opal, în zona, într-o zonă din nordul Franței, și să informeze cu privire la procesul Brexit votat de alegătorii britanici. În ce privește situația din prezent, documentul de poziție al Uniunii Europene, din 12 iunie 2017 se referă la problema aceasta în termeni aparent rezonabili ca o bază de negocieri pentru perioada care ne așteaptă, numită acordul și care ar trebui să ducă la acordul de retragere, cum este el numit. Negocierile însă abia au început, suntem, s-ar putea să mai dureze. În Spania și în uh, uh sudul Europei, uh, majoritatea britanicilor care locuiesc acolo sunt uh, persoane uh, pensionare. Sunt oameni care au ales să trăiască într-o altă țară în baza libertății de circulație. dificultățile expațiilor din uh, statele membre ale Uniunii Europene pur și simplu sunt ignorate de Parlamentul Britanic. În domeniul îngrijirilor de sănătate, eliminarea reciprocității ar putea să ducă la provocări foarte costisitoare pentru britanicii care călătoresc sau locuiesc în altă țară. S-a estimat deja că returnarea expațiilor către Regatul Unit ar putea să se întâmple pentru că nu mai pot să-și permită îngrijirile de sănătate post-Brexit. Acest lucru ar pune sub o presiune suplimentară de peste 500 de milioane de lire sterline pe an sistemul nostru de sănătate și așa destul de împovărat. Așadar, noi susținem dreptul la uh, îngrijiri de sănătate permanent sau mm, temporar, dreptul la proprietate, calificările profesionale, educație, inclusiv programele Erasmus, înghețarea pensiilor, facilități bancare, impozitare, asigurări de sănătate și dreptul la asigurări sociale, um, so asigurări sociale, cum spuneam, tot felul de ajutoare sociale, uh, drepturile de roaming la telefoanele mobile, în telefonia mobilă, și alte aspecte. Apreciem că multe lucruri uh, țin mai degrabă de guvernul britanic decât de partea europeană, dar am dori ca să se bată în fierul cât e cal și subiectele acestea să fie abordate în cursul negocierilor. Mulțumesc! 808 ne vom ocupa după amiază de petiția 808, iar Petiția 130 a domnului Jeffrey Morgan urmează, el luăm act de ea, domnul uh, Morgan nu este de față și cu acestea punem capăt sesiunii de dimineață. Sperăm că veți avea o pauză de prânz plăcută pentru că o meritați, ați muncit din greu. Prezența dumneavoastră ne-a adus și mai multe informații, dar ne-a făcut să fim și mai hotărâți să vă susținem de-a lungul întregului proces. Vă mulțumim tuturor și mulțumiri deosebite doamnei profesor Spaventa care ne-a adus atât de multe informații utile.